Good evening, colleagues. I apologize for being... Stimați colegi, îmi cer scuze pentru întârziere. Prima întrebare e întrebarea doamnei Crața, întrebarea cu numărul 18. Domnule Barnier are cuvântul pentru răspuns. Vă rog. Bună seara, domnule președinte. Bună seara tuturor. Sosesc la țanc, domnule președinte, la două minute după Consiliului de la Luxemburg, unde s-au întâlnit miștii de finanțe și unde a fost adoptat cu unanimitate de voturi proiectul de regulament cu privire la hedge fonduri și private equity. Spun acest lucru în plenul Parlamentului European pentru că acest proiect, care nu e decât în stadiul de proiect până în momentul în care va fi validat de către dumneavoastră, datorează foarte mult uh, eforturilor domnului Gozes, Parlamentului European și multe din progresele care au fost incluse în votul final ale Consiliului de, Consiliului de Ministri, mai ales în ce privește pachetul de supervizare care datorează foarte multe acordului Parlamentului European. Împreună vom uh, coopera, împreună cu Parlamentul European, pentru a uh, finaliza acest regulament. E pentru prima dată când acest sector va face obiectul unei reglementări la nivel european, însă aș dori din capul locului să vă mulțumesc pentru implicarea în acest proiect de reglementare. Doamna Crața Tsagaropulu ne pune întrebări în legătură cu dezbaterile care au, au loc la Basel, care uh, nu sunt foarte îndepărtate de regulamentul de care vorbeam. E vorba de un uh, proiect foarte important pentru reforma sectorului bancar, bancar și aș dori să salut uh, eforturile Parlamentului și mai ales domnului Caras. În urmă cu două săptămâni am discutat acest lucru. Va trebui să votați propunerea CRD 4 pe care o vom uh, pune în aplicare 2011 pentru acordurile de la Basel în Europa. Doamnelor și domnilor deputați, uh, cred că putem recunoaște faptul că criza financiară pe care o traversăm e fără precedent în conformitate cu uh, cu Fondul Monetar Uh, internațional, 230 de miliarde de dolari sunt pierderile până la sfârșitul 2010, dintre care jumătate pentru sectorul bancar european. Această criză a plonjat uh, economia europeană într-o recesiune gravă, PIB-ul european a scăzut cu 5,7%, respectiv 760 uh, de miliarde de euro pe an. Trebuie să reinstalăm încrederea și stabilitatea în sectorul bancar și să ne asigurăm că creditul va continua să alimenteze economia reală, Uh, ocuparea forței de muncă și creșterea. Uniunea Europeană a adoptat uh, măsuri de urgență fără precedent care au fost uh, finanțate până nu de mult de contribuabil. Comisia în proporție de 400 miliarde de ajutoare de stat, echivalente a 300% din PIB-ul european. Cu politici fiscale combinate, aceste măsuri de sprijin au alimentat deficitul și datoria publică. Doamnelor și domnilor deputați, cetățenii contribuabilul au plătit odată. Mă întreb dacă vor, vor plăti și a doua oară. Eu nu cred și nici nu doresc acest lucru pentru că nu ar fi echitabil. Politica noastră vizează prevenirea, preîntâmpinarea care eh, trebuie să uh, uh, aibă întâietate și nu uh, uh, repararea sau pasarea uh, rănilor. Deci trebuie să punem accentul pe prevedere, pe preîntâmpinarea în politicile noastre prudențiale și în spiritul bază de la 3 vom face acest lucru. În acest sens, Europa va avea un cadru de rezolvare a crizelor bancare care se va baza și pe reflexiile Parlamentului. Mă gândesc la lucrările colegei dumneavoastră Eliza Ferrera. G20 din rezoluția din 2 aprilie 2009 a însărcinat Comitetul de la Basel să examineze normele Basel II acolo unde e necesar pentru a consolida uh, rezistența băncilor și pentru a îmbunătăți stabilitatea financiară. Liderii europeni au susținut acest obiectiv în 19-20 uh, martie 2009. Normele Basel III au fost uh, dezvoltate de către experții din autoritățile de reglementare și din supervizare din cele 27 piețe bancare internaționale naționale cu participarea activă a serviciilor Comisiei în numele tuturor statelor membre ale Uniunii. Analiza realizată de către Comisia noastră și Comitetul Basel arată că noile norme vor consolida stabilitatea financiară, vor limita prociclicitatea și vor duce la beneficii economice și sociale pentru uh, factorii uh, implicați datorită reducerii uh, estimate a frecvenței crizelor bancare această uh, reformă va fi în sprijinul uh, întreprinderilor, a particularilor, guvernelor, IMM-urilor și a tuturor cetățenilor în general. Sigur, aceste avantaje nu vor apărea decât progresiv, având în vedere introducerea progresivă a noilor norme și a clauzelor de tranziție care au fost anunțate de către grupul de guvernatori ai băncilor centrale și uh, persoanelor care se ocupă cu controlul bancar în 12 septembrie anul curent. La fel, în ce privește normele de lichiditate, care sunt, uh, fac obiectul unei observări și unei um, supervizări până în 2015. Domnule președinte, doamnă vicepreședinte, mă întrebați dacă vom încuraja fuziunea între bănci. Nu este obiectivul uh, reformei noastre, dar dacă noi, aceste bănci, nu vor uh, reuși să respecte aceste norme, vor fi obligate să fuzioneze, să facă fuziuni cu partenerii sau cu concurenții lor și astfel creditorii și clienții lor vor fi protejați protejați. Am înțeles și preocupările dumneavoastră, faptul că noile norme afectează băncile mai mici, uh, studiul cantitativ realizat de către uh, Comitetul European al Controlorilor Europeni uh, a demonstrat faptul că, de fapt, micile bănci vor fi mai puțin afectate decât cele 50 cele mai mari grupuri bancare ale Uniunii fapt care se explică prin nivelul mai bun de capitalizare inițială a micilor bănci și prin modelul economic uh, simplu pe care îl practică. În fine, Comisia acordă o importanță unor condiții de egalitate de concurență la nivel internațional și mi se pare de dorit faptul că G20 să nu redeschidă o dezbatere amplă uh, cu privire la uh, Basel III, pentru că aceste norme sunt rodul unor dezbateri uh, îndelungi și echilibrate în ceea ce privește guvernanța politică a G20, reprezintă un atu pentru Europa pentru a ne asigura că cu toții vor pune în aplicare acordele de la Basel la timp și la mod corect. Iată ce doream să vă spun ca răspuns la întrebarea dumneavoastră foarte importantă. Mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, veștile foarte încurajatoare de la Luxemburg și pentru acest răspuns foarte cuprinzător la întrebarea doamnei uh, Crața. Doamnă Crața, doriți să puneți o întrebare suplimentară? Aveți cuvântul. 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Da, sunt de acord în legătură cu ce spuneați, respectiv că răspunsul domnului comisar a fost foarte cuprinzător. A răspuns la toate întrebările pe care le-am pus. Nu se întâmplă așa întotdeauna. Domnule comisar, aș putea însă să vă pun o întrebare suplimentară în legătură cu întrebarea cu problema lichidităților uh, în bănci uh, în contextul Basel 3. Ce se va întâmpla? Piața Piața sigur că este foarte afectată. Mă întreb dacă aceste măsuri vor fi implementate progresiv sau cum se va proceda. Sau credeți că nu va exista niciun fel de efect asupra lichidităților în momentul în care băncile au nevoie de sprijin. Uh, pot fi adresate două întrebări suplimentare, domnul Rubich și după aia doamna Zemca. Domnul Rubich. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Barnier, eu aș dori să știu care sunt consecințele Basel II asupra pieței americane în care bănci mici au dat faliment Sute de mici bănci au uh, dat faliment. Aș dori să știu care ar, au fost consecințele uh, și pentru marile bănci în Statele Unite. Iar în legătură cu Basel III, uh, aceste reguli vor fi transpuse în același timp în Europa și în Statele Unite sau ele vor fi transpuse întâi în Statele Unite? Cum va arăta calendarul? Domnul Zimca. Mulțumesc, domnule Președinte, mulțumesc domnule comisar, mulțumesc și eu pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Sigur că informațiile sunt foarte importante pentru că ne arată că situația financiară din Europa, situația băncilor, face obiectul atenției Comisiei Europene. Și putem constata că au fost uh, înregistrate uh, progrese în acest domeniu. Am o întrebare succintă Domnule comisar, a spus că în primăvara 2011 Comisia va veni cu noi propuneri. Ați putea să ne spuneți ceva mai mult despre aceste noi propuneri? În ce vor consta ele? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar. Aveți cuvântul când sunteți gata. Mulțumesc, domnule președinte. mi-a fost pusă o întrebare legată de lichidități. Criza financiară ne-a arătat faptul că băncile care au un exces de lichiditate nu au acordat uh, credite pe piața interbancară tocmai datorită acumulării prudente, foarte prudente de lichidități pentru potențialele lor nevoi. Problema s-a agravat însă datorită lipsei uh, de sănătate financiară a celorlalte instituții. Exigențele în ce privește lichiditățile vor rezolva această problemă a insuficienței de lichiditate pe piețe, atât prin îmbunătățirea gestionării riscurilor uh, legate de lichiditățile băncilor, cât și prin consolidarea rezervelor de lichidități. Prevederile de tranziție uh, ale Comitetului Basel prevăd ca nivelul de acoperire de lichidități să nu devină obligatoriu, doamna Crața, decât începând cu 2015. Astfel, băncile vor avea timp suficient pentru a se conforma, dar și pentru a reduce efectele negative pe piețe în această perioadă de tranziție. Domnul Rubiș, aveți uh, vorbeați de Basel II, vorbeați despre, Statele Unite, uh, Basel, acordul Basel II, nici doi și jumătate de altfel nu au fost implementate. Am reușit să ajung la un acord cu ministrul uh, american de resort în, uh, cu ocazia unei prime vizite în Statele Unite, mă duc acolo și săptămâna viitoare, în 9 și 10 mai am ajuns la uh, un acord cu americanii pentru ca americanii să implementeze Basel II uh, de la jumătatea anului 2011. Însă întrebarea dumneavoastră este foarte importantă pentru că e vorba de un acord internațional. Americanii participă la elaborarea acestor norme de la Basel. Americanii sunt foarte prezenți în acest proces și ar fi greu de înțeles sau să mă exprim pozitiv, ar fi normal și de dorit ca deciziile adoptate în comun să fie implementate în comun în paralel. Uh, voi fi foarte atent la uh, acest paralelism cu omologii americani și în uh, câteva zile, cu ocazia vizitei Statelor Unite, voi verifica. Apoi, în ce privește impactul asupra băncilor mari sau mici al uh, normelor Basel III, uh, fără să improvizăm, fără să ne precipităm, vom face studii de impact la nivel macro și microeconomic și voi folosi toate marjele de flexibilitate pe care le am la dispoziție pentru a uh, lua măsurile potrivite, cele mai uh, adaptate. Domnul Zemke m-a pus o întrebare legată de calendar aș putea să vă spun că în primăvara 2011 vom veni cu un proiect de directivă CRD4, cerințe de capital 4, și care după aceste studii de impact, după acest studiu de calibrare al măsurilor de la Basel, după studiile de impact la nivel macro și microeconomic, ajustarea cu alte măsuri, la care uh, voi fi foarte atent. Vorbeam despre supervizarea la nivel intern și extern, acest sistem de prevedere a riscurilor în uh, bănci și această ajustare cu uh, americanii am nevoie de câteva luni pentru a face o muncă de o treabă de calitate, să-i ascult pe toți factorii implicați și să iau decizii în consecință. În primăvara 2011 vom avea aceste texte legislative, printre care și directiva privind cerințele de capital 4. Mulțumim, domnule comisar. Acum trecem la întrebarea numărul 19 de către domnul, adresată de către domnul Salom, summitul Africa-UE cu privire la siguranța alimentară. Domnul Pibals va răspunde la această întrebare când va fi gata să înceapă. Aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Well, thank you, President. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Această întrebare abordează o chestiune primordială. E important ca toată lumea să aibă acces la hrană reducerea foametei, reducerea numărului de persoane care se culcă cu stomacul gol cu jumătate până în anul 2015 este unul dintre obiectivele miloniului. Siguranța alimentară rămâne o prioritate și pentru Uniunea Europeană în relațiile sale cu Africa pentru că multe din țările din Africa nu vor reuși să atingă acest obiectiv al mileniului, pentru că mai mult de 70% din populația acestor țări trăiește în zonele rurale și 90% din producția agricolă este asigurată de uh, agricultura de subsistență și de ferme de mici dimensiuni. Noi am semnat un parteneriat în ce privește obiectivele mileniului cu țările din Africa și chiar și pentru următorul plan de acțiune vom menține acest parteneriat. E vorba despre un plan de acțiune care este în curs de redactare. Cercetarea, comerțul, integrarea regională sunt tot atâtea axe pe care le avem în vedere pentru implementarea viitorului plan de acțiune pentru a lupta uh, împotriva foametei. Este important ca liderii africani ei înșiși să uh, acorde mai multă importanță în politica lor siguranței alimentare și dezvoltării agriculturii. Ne dorim să avem un cadru comun de acțiune în regiune și vom continua să sprijinim orice fel de inițiative luate la nivel uh, interafrican. Nu ne pasă de furnizarea de alimente hrănitoare cu un aport nutrițional ridicat și în strategia comună UE Africa se vor aborda toate aceste chestiuni, dar să nu uităm faptul că, în primul rând, parteneriatul asupra obiectivelor mileniului se ocupă de acest subiect. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului Salom dacă vrea să pună o întrebare suplimentară. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru răspunsul dumneavoastră. El va fi deosebit de util în perspectiva uh, summitului UE-Africa. Eu am solicitat informații suplimentare. Cu ocazia întâlnirii la nivel înalt care a avut loc la New York despre obiectivele de dezvoltare ale mileniului și îndeoseb despre siguranța alimentară, ce anume s-a spus? Comitetul uh, pentru Siguranță Alimentară de la FAO a primit încurajările necesare pentru a coordona această luptă la nivel global. Mulțumesc. O altă întrebare suplimentară din partea domnului Tarabela. Vă mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu aproape un an, în august 2009, Comisia a vorbit despre un mecanism de apărare pentru țările cele mai fragile, mecanism dotat cu finanțări importante pentru a ajuta acele țări din Africa care erau foarte afectate de criza economică. Un mecanism care a fost folosit pe perioada 2009-2010 s-a evaluat. Folosirea acestui mecanism um, a fost uh, rodnic s-a uh, aplicat și agricultorilor uh, mici, uh, le s-au furnizat semințe și alte ajutoare, astfel încât ei să poată să contribuie la siguranța alimentară? A doua întrebare suplimentară, acum, din partea domnului Tarabela. Dincolo de cifrele uh, și de cele ce a spus uh, colegul nostru Salom, știm că în Africa subsahariană în jur de 30% din populație suferă de foamete. Și atunci când știm că în secolul 20 producția agricolă și alimentară s-a mulțit cu 2,6, ne dăm seama că obținem și mai multe dividende și totuși lumea, uh, în lume există în continuare uh, oameni care suferă de foamete cum spuneam, până la 30-40%. Oare nu ar trebui ca producția agricolă care este destinată alimentației să fie în continuare o prioritate? Vă mulțumim. Acum are cuvântul domnul comisar. Domnule președinte, stimați deputați, foarte pe scurt, pentru a răspunde uh, întrebării domnului Salom. Principalul rezultat al întâlnirii la nivel înalt de la um, uh, New York a fost un parteneriat între țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare pentru a reduce sărăcia globală cu jumătate și pentru a asigura siguranța alimentară. Acum însă trebuie să luăm mai multe măsuri pentru a, a, a putea atinge aceste obiective. Pentru a răspunde întrebarea acum domnului Papa Nicolau. Apropo de aceste facilități, ele au fost folosite pentru țările în criză. Am avut și această facilitate pentru alimentație de 20 de miliarde de euro. Și aici s-a constatat că s-au obținut multe rezultate pentru a răspunde la criza de alimente, pentru că furnizarea de alimente a crescut. Însă e dificil să menținem aceste măsuri și atunci când uh, perioada cea mai um, uh, gravă a crizei s-a um, încheiat. Deci ar fi bine să, ca acest tip de mecanism de sprijin să poată să uh, devină unul pe termen mai lung. Cum spuneam, cu această facilitate pentru hrane am avut o experiență pozitivă, deci știm foarte bine exact ce trebuie să facem, cum putem să avem o creștere a productivității și cum putem să facem în așa fel încât agricultura să rămână un domeniu important în Africa. Vă mulțumim, domnule comisar, spune domnul președinte. Dragi colegi, trecem acum la întrebarea numărul 20, adresată de domnul Tarabela. Să, asigurăm, să ne asigurăm că sunt respectate drepturile călătorilor care folosesc avionul sau trenul. Există mai multe întrebări în această parte, 10 pe puțin, și îi rog pe colegii care sunt prezenți în sală sau care ascultă de la dumnealor din birou să ne permită să ajungem măcar până la întrebările 22-23. Deci, începem cu întrebările adresate domnului comisar Calas și dau cuvântul. Domnule președinte, stimați deputați, după cum uh, a arătat domnul deputat, regulamentul 1371 per 2007 și regulamentul 261 per 2004 se referă la drepturile pasagerilor aerieni și feroviari, și de asemenea și regulamentul 1107 per 2006 care se referă la drepturile persoanelor cu handicap și cu mobilitate redusă care călătoresc cu trenul sau cu avionul garantează drepturi minime tuturor acestor pasageri. Aceste prevederi trebuie să fie aplicate de organismele specializate din statele membre. Respectivele organisme trebuie să ia măsurile necesare pentru a garanta respectarea drepturilor pasagerilor. Obiectiv sarcina Comisiei este să se asigure că legislația europeană este corect implementată de către statele membre printr-o monitorizare constantă a activităților lor. Organismele naționale de implementare nu au o obligație legală de a raporta uh, implementarea acestui regulament. Ele răspund cerințelor Comisiei conform principiilor generale de cooperare loială dintre instituțiile din statele membre și instituțiile europene conform prevederilor din tratat. În legătură cu respectivele încălcări, Comisia a reacționat rapid și s-a asigurat că, în conformitate cu concluziile Consiliului Extraordinar din 4 mai 2010 uh, s-au aplicat drepturile pasagerilor în mod armonizat peste tot în Uniunea Europeană. Comisia a pregătit niște orientări comune cu uh, titlu informativ pentru toate autoritățile naționale și a ținut legătura strâns cu ele și cu toate părțile implicate. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. În linii mari încercăm să dăm cuvântul la trei comisari în această seară, 20 de minute fiecare, ceea ce înseamnă cam patru întrebări pe comisar conform calculelor. Deci sper să ajungem până la întrebarea 23 a domnului Higgins. V-am dezinformat adineori. Domnule Tarabela, aveți cuvântul. Domnule președinte, vă mulțumesc. Înțelegeți cu ușurință, domnule comisar, că regulamentul privind drepturile uh, pasagerilor cu trenul, cu avionul și uh, pasagerilor maritimi a permis găsirea de soluții la întârzieri, anulări și alte neajunsuri. Situația este gravă pentru că foarte multe plângeri rămân fără urmări, de exemplu plângerile ce au urmat uh, perturbărilor provocate de erupția vulcanului islandez. Comisia trebuie să uh, oblige companiile să aplice acest regulament și vrem să știm dacă acestea vor fi uh, sancționate. Apoi, un exemplu, în Belgia, și voi încheia rapid, domnule președinte, au avut loc încălcări grave ale drepturilor pasagerilor, însă nicio companie aeriană nu a fost sancționată. Consumatorii au purtat povara singuri. Domnul Cosa are cuvânt. Coș egy rövid kérdésem lenne mit gondol a különböző közlekedési ágazatok. Mulțumesc. Vreau să vă întreb ce părere aveți despre abordarea diferită de către diferitele mijloace de companii de mijloace de transport față de drepturile pasagerilor. Ce planuri are Comisia în legătură cu diferitele tipuri de transport, adică uh, transportul aerian, transportul feroviar și așa mai departe și cum anume vor fi armonizate acestea. Domnul Paletkis. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Situația uh, erupției vulcanului a arătat că anumite state membre ale Uniunii Europene, mai ales din cele mai noi, nu au alternativă, nu au conexiuni feroviare cu Europa Occidentală, inclusiv țara dumneavoastră și inclusiv țara mea. Aș vrea să știu dacă această situație a uh, accelerat lucrările la programul Rail Baltica. Mulțumesc, domnul comisar, are cuvântul. În primul rând, în legătură cu experiența crizei vulcanului și drepturile pasagerilor. Noi avem informații conform cărora uh, companiile aeriene s-au purtat în mod responsabil și de asemenea și pasagerii au avut un comportament rațional și rezonabil. Așa că majoritatea problemelor au fost rezolvate. Sigur că întotdeauna sunt plângeri, întotdeauna sunt probleme, însă nimeni nu vorbește despre sancțiuni pentru Uh, liniile aeriene. E vorba de despăgubiri necesare și, din câte știu eu, în cadrul acestor cereri de despăgubiri care nu au fost uh, tratate prea bine, ținem legătura cu organismele naționale de uh, aplicare, însă uh, situația nu este atât de gravă. În legătură cu următoarea întrebare, da, într-adevăr, noi cerem să existe reguli armonizate pentru drepturile pasagerilor uh, în toate tipurile de transport. În 30 noiembrie vom avea o consultare pentru a discuta cu Consiliul uh, problema foarte controversată a pasagerilor cu autocarul și cu autobuzul. Avem un regulament referitor la pasagerii uh, feroviari însă nu este suficient de ambițioasă și, într-adevăr, dorim armonizare. În legătură cu Rail Baltica, eu am să fac tot ce mi stă în putere ca să dezvolt acest proiect și sper că vom putea coopera cu dumneavoastră și cu toate statele membre implicate în acest proiect pentru reușita lui. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la întrebarea 21 a doamnei Harkin. Domnule comisar, când sunteți gata, puteți lua cuvântul. <coughs> Domnule președinte, stimați uh, deputați, starea actuală e că după respingerea de către Parlamentul European, Comisia a decis în 30 iunie 2010 să continue cu retragerea propunerii sale. Pentru că directiva actuală uh, acoperă și um, uh, conducătorii, uh, persoanele independente, uh, Uh, e clar că e nevoie de o armonizare a legurilor care îi privesc. Comisia e de acord cu uh, principiul legat de uh, transpunerea și implementarea acestei directive și în uh, ce îi privește pe uh, șoferii uh, liber profesioniști, uh, Comisia va lua decizii după ce situația lor va fi uh, studiată. Mulțumesc, doamna Harkin. Mulțumesc, domnule comisar, pentru răspunsul dumneavoastră și mă întrebam, domnule comisar, dacă aveți propuneri sau linii directoare pe care să le transmiteți statelor membre pentru a sugestiona cum ar trebui să monitorizeze timpul de lucru al șoferilor liber profesioniști. De exemplu, atunci când își curăță vehiculele sau când fac uh, muncă administrativă de documente. Cred că uh, e o situație foarte greu de monitorizat. Apoi ar trebui să ne uităm la uh, impactul socioeconomic al, asupra acestor șoferi, pentru că timpul de condus efectiv va scădea foarte mult. Mulțumesc! Până acum nu avem niciun fel de o idee în legătură cum ar trebui să întocmim aceste linii directoare. Va fi o situație foarte complexă, complicată, pe care o vom uh, discuta cu statele membre. Prevederile din această directivă sunt uh, valide din punct de vedere juridic și trebuie aplicate. Uh, însă întocmirea de linii directoare e deocamdată dificilă. Analizăm răspunsurile și vom vedea ce putem face. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la întrebarea 22. 23 se corectează domnul președinte. Îmi cer scuze din nou, spune președintele. Trecem la întrebarea 22, întrebată de domnul Cumuțacos și întrebarea 23 a domnului Higgins. Uh, siguranța rutieră, măsuri specifice pentru autobuzele școlare și conducătorii acestora, obiective în materie de siguranță rutieră nu e. Domnule președinte, stimați deputați, Comisia este de acord cu faptul că numărul persoanelor care își pierd viața din cauza accidentelor rutiere este în continuare mult prea mare. Numărul victimelor pentru anul 2009 corespunde populației unui mic sat, deci iată, uh, acest lucru vă dă o idee mai bună și de aceea uh, suntem și noi de acord cu faptul că planul de acțiune pentru 2001-2010 a eșuat. Este nevoie de mai multă mobilizare, mai ales a tuturor părților implicate. Putem totuși spune că în această perioadă 78.000 de persoane uh, au putut să rămână în viață datorită tuturor măsurilor luate pentru îmbunătățirea sigur- securității rutiere. De asemenea, pe perioada 2011-2012 uh, va exista planul de acțiune pentru siguranța rutieră pe care Comisia deja l-a prezentat și bazându-ne pe rezultatele uh, uh obținute până în anul 2010 vom încerca să ne fixăm, să ne atingem obiectivele fixate pentru a reduce și mai mult numărul de victime datorate uh, traficului rutier. Și pentru a avea niște succese um, palpabile la nivel european, ar trebui să existe și planuri de acțiune eficiente la nivel național pentru îmbunătățirea siguranței rutiere. Există și domenii în care s-au făcut mai puține uh, progrese, de exemplu pentru îmbunătățirea siguranței motocicliștilor sau pentru a îmbunătăți infrastructura din zonele rurale, deci mai rămân multe de făcut. În ce privește uh, subiectul uh, specific al prevenirii accidentelor datorate autobuzelor școlare și a conducătorilor acestora, putem să spunem că în ultimii 10 ani s-au făcut multe progrese căci uh, numărul de uh, cazuri mortale a scăzut cu aproape 70%, dar bineînțeles că putem să creștem și mai mult nivelul de protecție al copiilor care rămân o categorie vulnerabilă de participanți la trafic. Mulțumim! Spune președintele, acum domnul Comuțacos uh, are dreptul la o întrebare suplimentară, așa apoi domnul Higgins. Vă mulțumesc pentru răspuns, domnule comisar. Însă, prefer să insist încă o dată asupra întrebării mele, căci milioane de copii folosesc autobuzele școlare uh, pentru a face excursii sau pur și simplu pentru a merge la școală și apoi a se întoarce acasă. Sunt uh, speranța noastră pentru viitor și de aceea vreau să știu dacă aveți de gând să faceți controle mai severe, să um, um, măriți nivelul în ce privește tehnologia folosită în aceste autobuze. Cred că Comisia ar trebui să ne prezinte o inițiativă în acest domeniu ar fi foarte bine văzută de opinia publică europeană, pentru că vorbim, cum spuneam, despre categoria cea mai fragilă a populației europene și toată lumea ține la copiii săi. Acum, domnul Higgins. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt deloc de acord cu domnul comisar. Eu nu cred că uh, avem și rezultate mulțumitoare. Până și dumnealui recunoaște faptul că 35.000 de victime s-au înregistrat uh, în anul 2009. Or, putem spune că tocmai asta este rezultatul strategiei pentru perioada 2001-2010 sau poate că era obiectivul comisiei să se atingă o, o cifră atât de ridicată. Pot, îl întreb pe comisar. Există vreun plan sau vreo, vreo, uh, aveți o idee clară despre ceea ce trebuie făcut

cred că educaia în special lipsete uh, din uh, pregătirea colară pentru că aici o întrebare se referea i la uh, colari i de aceea vă întreb ce măsuri ia comisia în domeniul educaiei participanilor vulnerabili la trafic. am o întrebare cât se poate de precisă pentru domnul comisar. Apropo de autobuzele școlare, oare nu credeți că ar fi bine să fie obligatoriu ca toți copiii cu vârsta sub 15 ani să poarte centura de siguranță în autobuze? Vă mulțumesc. care cuvântul domnul comisar. Da, în ce privește autobuzele școlare. Există reglementări deosebit de stricte în ce privește autobuzele și mai ales autobuzele care uh, sunt folosite de copii. Eu nu am senzația că avem probleme atât de serioase cu acest tip de autobuze. Dar am să urmăresc situația mai de aproape și ca să răspund și la ultima întrebare, uh, e clar că toți acești copii trebuie să respecte regulile, precum și personalul care supraveghează, ei trebuie să folosească centurile de siguranță și așa mai departe. Dar încă o dată, uh, uh, nu uh, am avut niciodată senzația că autobuzele nu erau gestionate, nu erau manevrate așa cum ar trebui sau că situația ar fi atât de critică. Da, indiferent de cât de multe persoane ar muri, orice pierdere umană este o tragedie. Și planul de acțiune pentru siguranța rutieră Totuși, a fost un uh, succes pentru că am redus numărul victimelor cu 40%. În propria mea țară, în ultimii 15 ani, uh, s-a uh, redus numărul victimelor de patru ori. Și uh, Chiar înainte de vacanța de vară am adoptat liniile directoare pentru următorul plan de acțiune pentru siguranța rutieră și avem același scop, să reducem numărul victimelor cu jumătate. Și există nenumărate măsuri care ne pot permite să atingem acest obiectiv, inclusiv formarea. Formarea celor mai uh, um, vulnerabili participanți la trafic. Că e vorba despre cei mai tineri sau cei mai vârstnici dintre noi, despre cicliști sau motocicliști, pentru că ei au nevoie de o atenție specifică, pentru că știm că motocicliștii sunt categoria cea mai afectată de accidente. Mulțumim! Cred că putem să trecem direct la întrebarea numărul 24 a domnului Paleckis, excesul transporturilor în Marea Baltică. Domnule comisar, aveți cuvântul. It's question 24. 24. Întrebarea 24. Da. Într-adevăr, cred că uh, numerotarea este diferită la mine în documente. În orice caz, am întrebarea domnului Palețchis și sigur că îi pot răspunde cu mare plăcere. Rezultatul creșterii economice rapide este că a crescut semnificativ și transportul în Marea Baltică în ultimii ani. În același timp, Uniunea Europeană are una dintre cele mai avansate legislații din lume privind siguranța maritimă. Cel de-al treilea pachet privind siguranța maritimă a fost adoptat de Parlament și de Consiliu în 2009 și reprezintă o ameliorare semnificativă a sistemelor de monitorizare și de informare uh, în trafic în domeniul maritim și impune inspecții ale navelor, verificări și controale. Acest pachet conține măsuri specifice pentru Marea Baltică, de exemplu uh, cerințe privind navigația pe, te- pe timp de iarnă și de asemenea standarde pentru nave. Comisia uh, lucrează pentru a se asigura că aceste măsuri sunt implementate în mod adecvat. De asemenea, Agenția de Siguranță Maritimă oferă sprijin adecvat. poluarea uh, este monitorizată în Marea Baltică, asta pe lângă măsurile antipoluare care au fost implementate de statele baltice. Pentru a ne asigura că regulile de siguranță sunt aplicate în mod coerent în Marea Baltică, se menține un dialog continuu și uh, cu administrația rusă, Comisia chiar va lansa un pachet în acest sens în lunile următoare. Strategia la Marea Baltică se referă și la siguranță și securitate. Și Desigur că aș dori să răspund la propunerea atât de interesantă de a reduce transportul maritim în Marea Baltică, însă trebuie să vă spun că restricționarea transportului maritim trebuie să uh, fie făcută doar ținând cont de legislația maritimă internațională și de alte convenții stabilite la nivel internațional. Organizația Maritimă Internațională recunoaște zona baltică ca fiind una deosebit de uh, sensibilă. De aceea, trebuie să se implementeze cerințe specifice de trafic pentru a se preveni accidentele. Vreau să subliniez și faptul că transportul maritim este ecologic. Este un mod de transport ecologic și uh, Comisia crede că uh, creșterea transportului în Marea Baltică duce la scăderea altor moduri de transport care ar putea provoca emisii de carbon mai numeroase. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Palețchis! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar, pentru răspunsul detaliat și convingător. Mă bucur că ați menționat cooperarea cu Rusia. În ceea ce privește standardele pentru nave, pentru ameliorări în domeniul ecologic, aș vrea să ne spuneți ce state au standarde foarte bune în acest domeniu și ce state stau mai prost la acest capitol. Mulțumesc, domnule comisar. Este greu să faci astfel de diferențe și nu am probe pentru a spune că o țară stă mai bine decât alta la acest capitol. În general, toate statele baltice sunt uh, foarte uh, atente la criteriile de mediu și uh, inclusiv în domeniul transportului maritim. Uh, Știți că uh, s-a luat o decizie referitoare la scăderea uh, nivelului de sulf din emisiile navelor. Nu vă pot uh, da un răspuns pentru că nu am probe pentru a vorbi împotriva unui stat sau altuia. Mulțumesc, domnule comisar. Sunteți un comisar model. Aveți răspunsuri foarte precise și foarte utile și mai ales foarte scurte ceea ce este foarte adecvat pentru ora întrebărilor. Vom trece acum la întrebările pentru domnul Cioloș. Deci, mulțumesc foarte mult, domnule Calas. Domnul Cioloș va răspunde la întrebările 31, 32, 33, 34 și 35 în comun. And as soon as the commission... De îndată ce sunteți gata, domnule comisar, vă rog să luați cuvântul. O să răspund la cinci întrebări, întrebări grupate, care uh, se referă la același uh, subiect. Suma globală a plăților directe în statele membre ale Uniunii Europene reflectă producția lor agricolă și ajutoarele medii în timpul unei perioade istorice. Având în vedere faptul că referințele istorice au fost folosite pentru a determina plățile directe, aceste ajutoare directe sunt diferențiate între statele membre și diferă de la o regiune la alta, dar și de la categorie, o categorie de agricultor la alta. Uniunea Europeană are 12 state membre, respectiv 12 noi state membre, uh, care se află într-un, uh, într-o fază de punere în aplicare progresivă a plăților directe. În Uniunea Europeană cu 10 state membre, plățile directe vor atinge nivelul de 100% în 2013. Iar pentru Bulgaria și România, care au un tratament echivalent, va începe punerea în aplicare progresivă acestor plăți directe în 2016, începând cu nivelul de 25% pentru acest nivel de plăți în 2007. Totuși, toate statele membre ale Uniunii Europene, cu 12 din toate noile state membre, Uh, pot și să completeze plățile directe ale Uniunii Europene cu subvenții naționale în limite care sunt uh, definite în mod foarte clar de către regulamente, dar și de către tratatele de aderare. Având uh, în vedere bilanțul de sănătate al politicii agricole comune din 2008, având în vedere reforma din 2003 a politicii agricole comune, Comisia Uh, s-a angajat să examineze posibilitățile de evoluție ale sistemului de plăți directe, mai ales în ceea ce privește chestiunea nivelului diferențelor de plăți între statele membre. Pentru perioada de după 2013, Comisia va studia și va, evolua, uh, și va evalua diversele opțiuni pentru sistemele de plăți directe. Adaptarea necesară a sistemului de plăți directe dar mai ales a împărțirii acestora pentru a asigura mai multă echitate între statele membre și între diversele categorii de agricultori, reprezintă o preocupare în ceea ce privește viitorul politicii agricole comune. Totuși, ă, persistă întrebări în legătură cu modalitățile și criteriile folosite pentru a determina tranziția spre o, o, un sprijin mai echitabil. O întrebare foarte importantă în ce privește repartizarea viitoare a plăților directe între state membre va fi Uh, cea pentru a determina cum să trecem de la situația actuală la o distribuire viitoare mai echitabilă, uh, evitând în același timp perturbări importante care ar putea avea consecințe economice importante în anumite regiuni sau uh, pentru anumite sisteme de producție politica agricolă comună pentru perioada 2013 va trebui să facă față unor provocări ecologice, inclusiv uh, problema degradării solurilor europene, care este o problemă foarte gravă în prezent și care este exacerbată și de către uh, schimbările climatice. Biodiversitatea reprezintă o prioritate esențială pentru gestionarea durabilă a resurselor naturale în cadrul strategiei UE 2020. Chiar dacă uh, stoparea pierderii diversității până în 2010, acest obiectiv nu va fi atins până în 2010, au fost înregistrate progrese pentru care politica agricolă comună și-a adus o contribuție importantă. În prezent, politica agricolă comună susține gestionarea durabilă a solurilor, plin plăți directe legate de respectarea normelor de mediu, mai ales bunele practici, uh, practici agroecologice, în ceea ce privește eroziunea solurilor, conținutul de materii organice, structura lor, dar și măsuri specifice de dezvoltare rurală, uh, mai ales măsuri pentru măsuri agroecologice care depășesc condițiile de bază prevăzute uh, de către bunile, bunele condiții agricole și de mediu. Apoi, pentru a asigura o mai bună gestionare a solurilor europene și pentru a favoriza menținerea materiilor organice pe care le conțin, Comisia a prezentat în 2010 un proiect de directivă cadru pentru protecția solurilor. Unul dintre obiectivele acestei directive este să identifice cauzele eroziunii solurilor și de a le preîntâmpina. Această directivă uh, uh, ține, uh, enumeră și mijloacele de combatere a eroziunii solurilor. În ce privește biodiversitatea, PAC-ul face referire la respectarea normelor de mediu, inclusiv directiva păsări și directiva habitaturi. Uh, nerespectarea acestor directive duce la uh, sancționări care pot merge până la reducerea ajutoarelor directe, dar și măsuri specifice de dezvoltare rurală, mai ales plățile pentru regiunile Natura 2000, dar și uh, măsuri agri-ecologice. În ceea ce privește PAC pentru perioada de după 2013, Comisia Uh, e conștientă de uh, provocările de mediu la care trebuie să facă față și uh, studiază în prezent posibilitatea legată de o integrare mai bună a măsurilor ecologice prin, toate, prin toți pilonii politicii agricole comune. Analiza de impact pentru a pregăti propunerea legislativă pentru PAC după 2013 este în curs și o comunicare cu Liniile mari pentru viitorul politicii agricole comune va fi dată publicității în noiembrie 2010 și voi prezenta această comunicare în 17 noiembrie în, uh, caza, uh, în cadrul Comisiei uh, de Agricultură a Parlamentului European. Domnul Papa Stamcoms are cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar. Sunt sigur că recunoașteți diferențele eh, importante care există între diversele eh, state membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește sfera de aplicare, tipul, dimensiunea eh, exploatațiilor agricole, agricultura practicată, regiunile cele mai puțin favorizate sau cele mai defavorizate și sigur că există și regiuni sensibile. Deci, eu am impresia sau consider că nu ar trebui să uh, fixăm uh, sume uh, de ajutoare forfetare. Domnule comisar, intenționați să folosiți uh, criterii obiective în stabilirea plăților directe viitoare? Domnul Lavia, domnule comisar, vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră în ce privește eroziunea solului, dar vreau să adaug o întrebare suplimentară. Știți foarte bine că în regiunile mediterane avem uh, terenuri care sunt deșert, adevărate deșerturi din cauza incendiilor care au loc în fiecare vară. Oare n-ar fi bine să modificați metoda de calcul a ajutoarelor directe astfel încât să existe niște prime pentru acele uh, firme care se angajează să, să practice agricultura într-un mod cât mai ecologic cu putință și mai ales pentru a preveni aceste incendii atât de distrugătoare, cum spuneam, în zonele uh, mediteranene. Mulțumim, acum are cuvântul doamna Neinski. Mulțumesc, domnule comisar. Mulțumesc pentru răspunsuri foarte exhaustiv la întrebări. Așa cum ați spus, eh, Bulgaria și România, care au intrat în Uniunea Europeană eh, nu de mult, primesc doar 40% din subvențiile agricole disponibile pentru țări precum Germania și Franța. Spuneați că aceste subvenții vor uh, deveni uh, aceleași, deci vor fi echitabile doar începând cu 2015. Nu cred că e un sistem echitabil pentru aceste state membre. Având în vedere situația în care se află agricultura în aceste țări. Uh, nu credeți că ar trebui să ținem cont și de specificitățile acestor țări? Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Belie și domnul Wojciechowski nu sunt în sală. Domnule comisar, puteți răda răspunsul la aceste întrebări suplimentare? Alors, euh, la... Pentru a răspunde la prima întrebare a domnului Papastamcos, Într-adevăr, există diferențe între statele membre, există diferențe între regiuni, există diferențe între categoriile de agricultori. Și de aceea am subliniat acest lucru în repetate rânduri. Din punctul meu de vedere, nu e vorba de un sistem forfetar, de plăți egale la hectar pentru toate aceste categorii. Uh, aceasta ar fi soluția. Deci, Pornind de la sistemul actual al uh, referințelor istorice, am calculat subvenții uh, pe baza nivelului de producție din urmă cu 10-20 de ani, sistem uh, la care dorim să renunțăm. Ideea este să îl înlocuim cu criterii obiective. Totuși, ar trebui să fim foarte atenți să ne asigurăm că această reechilibrare se va face în mod progresiv pentru ca cei care sunt dezavantajați de aceste sisteme uh, să uh, integreze din punct de vedere economic această tranziție. Deci eu doresc să propun criterii obiective care să fie combinate într-un fel cu situația de pornire pentru a asigura o tranziție uh, suportabilă. pentru a răspunde la întrebarea domnului Lavia. Într-adevăr, domnule Lavia, e vorba de aspecte care pot fi luate în, cad- în cadrul celui de-al doilea pilon, programele de dezvoltare rurală, măsuri agroecologice. Intenția noastră este să menținem aceste măsuri care țin cont de specificitățile fiecărei regiuni. Vă refereați la zonele în care uh, eroziunea este foarte mare, unde există tipuri de arbori sau de vegetație, uh, de arbuști care pot isca incendii, Comisia uh, pentru perioada 2013 gata să țină cont și de aceste specificități în, prin măsurile uh, de protecție a mediului și să prevadă măsuri de sprijin specific în acest sens. Și aici credem că e nevoie de flexibilitate pentru a atinge un anumit respectiv, de exemplu o bună gestiune a resurselor naturale, pentru ca statele membre să poată folosi instrumente specifice în cadrul celui de-al doilea pilon. Deci, cred că e o, un aspect care ar putea fi acoperită de flexibilitatea uh, pe care o oferim statelor membre. În ce privește situația României și Bulgariei, cu ocazia negocierilor de aderare ale acestor state membre, a fost un sistem numit phasing in plin de tranziție, de creștere progresivă a ajutoarelor directe, care a fost prevăzut prin tratat. În 2008. cu ocazia bilanțului a stării de sănătate a politicii agricole comune, s-a spus că cu ocazia reformei pentru perioada 2013 se va ține cont și de această problemă a echilibrării nivelului de plată mai uh, rapid. Deci, într-adevăr, trebuie să ținem cont de această chestiune, trebuie să găsim uh, situația cea mai convenabilă din punct de vedere bugetar pentru a urgenta acest proces eventual. Mulțumesc, mulțumim foarte mult. Următoarea întrebare e întrebarea doamnei Kadenbach. Întrebarea 36. Aveți răspunsul, domnule comisar? Întrebarea doamnei Cadenbach, întrebarea 36. Aveți cuvântul. Donc la a bien conscience că... Comisia este perfect conștientă de faptul că aplicarea ecocondiționalității de către statele membre poate să fie îmbunătățită, așa cum arată și raportul Curții de Conturi din anul 2008. Însă, vreau să subliniez și faptul că acest raport se baza pe situația uh, din, pe o perioadă de 2 ani după intrarea în vigoare a ecocondiționalității. Încă din primul an de aplicare al ecocondiționalității, deci anul 2005, Comisia a luat mai multe inițiative pentru a ajuta statele membre, pe de o parte, și pentru a se asigura, pe de altă parte, că ele își respectă obligațiile juridice. Am avut mai multe schimburi epistolare cu statele membre și cu organele care erau însărcinate cu uh, aplicarea ecocondiționalității. În cadrul Comitetului de Gestiune Competent în fond au avut loc uh, mai multe discuții și toate cele, acele aspecte deosebit de tehnice au fost dezbătute de un grup de lucru de experți. De asemenea, am organizat și mai multe uh, ateliere specifice în domeniul ecocondiționalității. Încă din noiembrie 2004, Comisia a publicat documente de orientare care au ajutat statele membre să-și adapteze sistemele naționale. Noi evaluăm um, situația aplicării ecocondiționalității statele membre în cadrul unor um, audituri. Și atunci când sunt constatate lacune, slăbiciuni ale sistemului, sunt făcute corectări de ordin financiar pentru fiecare stat membru în parte, mai ales dacă există riscuri în ce privește politica agricolă și există mai multe proceduri în curs actualmente. Noi credem că am contribuit la o îmbunătățire semnificativă a sistemului de ecocondiționalitate mai ales uh, în urma publicării raportului Curții de Conturi în anul 2007. Eforturile vor fi susținute și vor fi continuate în acest domeniu pentru că considerăm că ecocondiționalitatea este o piatră de temelie a politicii agricole comune. Vă mulțumim, domnule comisar. Acum doamna Kadenbach are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc frumos pentru acest răspuns exhaustiv, dar am uh, încă o întrebare despre uh, ecocondiționalitate și biocondiționalitate. Dacă avem o agricultură practicată în mod rezonabil, putem să salvgardăm biodiversitatea, să prevenim dispariția speciilor. Nu numai Comisia, bineînțeles, trebuie să sensibilizeze agricultorii în acest sens. Însă, vă întreb, ce puteți face pentru ca uh, oamenii politici, consumatorii, agricultorii să aibă tot timpul în minte și nevoia de a proteja biodiversitatea și ecosistemele. Ce ați face dumneavoastră personal pentru a um, face această sensibilizare? Acum, doamna Măghinez, vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și domnului comisar. Dacă vor apărea probleme cu uh, sistemul de ecocondiționalitate, ce vom face atunci când vor apare noi probleme din cauza nerespectării prevederilor din pilonul 1? Deci vreau să știu cam ce ați putea să ne spuneți despre aceste eventuale probleme. Aveți cuvântul, domnule comisar. Ceea ce constat eu acum este că contribuabilii, ONG-urile sunt deosebit de atenți la toate aceste chestiuni și cer fermierilor să facă mai multe eforturi, dar cred că ar trebui să acordăm posibilitatea și um, fermierilor, agricultorilor să arate ce bine uh, protejează mediul înconjurător și cum respectă ecocondiționalitatea, să poate să facă acest lucru, de exemplu, când își vând produsele. În cadrul reformei vom da mijloace uh, fermierilor pentru ca ei să poată să comunice mai bine despre calitatea produselor lor și despre toate eforturile pe care au trebuit să le depună pentru a îmbunătăți această calitate și pentru a respecta biodiversitatea. Mai ales trebuie uh, luate în considerare toate diversele sisteme de producție agricolă. Pentru că această diversitate este cheia respectării biodiversității. De asemenea, trebuie să existe un contact direct între uh, agricultor, uh, uh angrosistul de produse agricole și consumator. Și atunci când consumatorul cumpără un anumit produs, trebuie să știe că toate aceste condiții uh, pentru protejarea mediului, a biodiversității sunt respectate. Trebuie să ne gândim și la turismul uh, în zonele rurale, agroturismul, pentru că și uh, acesta este o oportunitate pentru a arăta cum um, în munca lor agricultorii um, respectă natura și mediul în general. Deci, cum spuneam, consider că agricultorii uh, vor putea să folosească asemenea ajutoare financiare pentru a uh, uh, explica mai bine cum își desfășoară ei munca. Acum, pentru a răspunde la celelalte întrebări. Pentru mine, regulile, normele care țin de protecția mediului și de buna gestionarea resurselor naturale nu pot să fie uh, separate de uh, fațeta lor economică și de impactul lor social. În această comunicare care va fi, uh, pe care o voi face pe perioada de 17 noiembrie, voi spune că nu putem să insistăm numai asupra chestiunii sociale sau numai asupra chestiunii de mediu, ci din potrivă trebuie, trebuie să integrăm dimensiunea de protecție a mediului în uh, politica agricolă comună. Agricultura trebuie să fie competitivă din punct de vedere economic, dar și din punct de vedere al gestionării resurselor, ca de exemplu apa. Și de asemenea trebuie să aibă o competitivitate din punct de vedere social, pentru că trebuie să mențină uh, locuri de muncă viabile în uh, lumea rurală. nu putem să slăbim competitivitatea um, uh, agriculturii din cauza chestiunilor uh, legate de protecția mediului. Deci, în propunerea pe care o vom face, voi da niște exemple cât se poate de concrete. Vă mulțumim, domnule comisar. Acum trecem la ultima întrebare, la care va răspunde domnul Cioloș. Întrebarea numărul 37 a domnului Ciuntis. Fondul de garantare pentru agricultorii și pescarii greci mai ales pentru uh, garantarea IMM-urilor. Aveți cuvântul, domnule comisar. program. Programul de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013 pentru Grecia, cofinanțat de Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală, nu conține fonduri de garanție pentru întreprinderi mici și foarte mici în versiunea care se află în vigoare la ora actuală. Nici o cerere de modificare de program vizând să includă un astfel de fond de garanție nu a fost debus, depusă la Direcția Generală Agricultura a Comisiei din partea autorităților elene. Este important să subliniem că în cadrul subsidiarității, statele membre propun conținutul măsurilor din programele de dezvoltare rurală, conform regulamentului privind dezvoltarea rurală. Conform articolului 19 din regulamentul 1698 per 2005, referitor la susținerea dezvoltării rurale din FEDER, programele acestea pot fi adaptate la cererea statelor membre după aprobarea comitetelor naționale de monitorizare și după examinarea și aprobarea de către comisie. În ceea ce privește sectorul pescuitului în Grecia, autoritățile naționale au informat Comisia că au intenția de a crea un nou instrument financiar pentru ajutarea uh, micilor întreprinderi din sectorul pescuitului. Conform autorităților gre- uh, elene, acest instrument va fi inclus într-un regim care există deja, regimul TEMP-ME. Autoritățile elene au informat Comisia că au intenția să cofinanțeze acest uh, instrument prin programul operațional pentru pescuit în Grecia în perioada 2007-2013. Dar fiind că crearea de instrumente financiare este prevăzută în programul operațional pentru pescuit, Comisia este pentru crearea de astfel de instrumente financiare pentru a implementa măsuri cheie din programul operațional, uh, cu condiția ca acesta să respecte dispozițiile legale, respectiv articolele 34 până la 37 din regulamentul 498 per 2007. Suma pentru pescuit ar putea fi de 30 până la 37 de milioane de euro, Criteriile de selecționare a beneficiarilor vor fi hotărâte de comitetul de monitorizare respectiv. Autoritățile elene finalizează acum planul de acțiune care va include și condițiile de funcționare pentru instrumentul financiar. Comisia se așteaptă ca acest instrument financiar care beneficiază de cofinanțare din Fondul European pentru Pescuit să fie operațional până la sfârșitul anului 2010. Mulțumesc. Domnul Ciunti are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, mi-ați dat un răspuns foarte complet și vă mulțumesc foarte mult. Vreau să vă spun că uh, a existat o propunere foarte specifică a guvernului grec. Pentru că dumneavoastră ați spus că uh, va fi operațional din 2010 și că asta depinde de uh, depunerea cererii de finanțare la timp de către guvernul grec și vă rog să-mi răspundeți. Da, ca să clarific situația. Întrebarea a vizat două aspecte. Unul se referea la sectorul agricol, la, întreprin- la întreprinderile mici și la mico-întreprinderile din sectorul agricol și cea de-a doua parte se referea la sectorul pescuitului. Ce v-am spus eu în răspuns este că autoritățile grece nu au depus o cerere pentru un astfel de instrument pentru întreprinderi mici și micro-întreprinderi în sectorul agricol, dar au făcut o astfel de cerere pentru sectorul pescuitului. V-am spus că pentru sectorul pescuitului Conform cererii guvernului grec, este posibil ca instrumentul să fie gata la sfârșitul lui 2010, însă pentru sectorul agricol nu a existat încă o cerere din partea guvernului grec, deci nu vă pot da alte elemente de răspuns. V-am precizat că guvernul trebuie să ia această decizie în urma unei eventuale decizii de a modifica programul de dezvoltare rurală, o adoptare în Comitetul de Monitorizare din Grecia. Abia după aceea se poate face cererea, însă până acum nu s-a făcut. Mulțumesc, domnule comisar. Trecem acum la întrebările pentru doamna Damanaki. Și vom începe cu întrebarea 40. Nu știu cât de multe întrebări vom uh, putea discuta în această seară, pentru că trebuie să încheiem la 20.30 fix, pentru ca interpreții să aibă timp să și mănânce înainte de a reveni la ora 9. Doamna Damanaki, când sunteți gata, aveți cuvântul. Thank you. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Acvacultura Uniunii Europene e în prima linie a dezvoltării durabile. Comisia și eu personal trebuie să recunosc că sectorul agriculturii, acvaculturii trebuie să uh, primească recunoașterea necesară a activelor și a valorii sale. Comisia a adoptat o comunicare numită Construirea unui viitor durabil pentru acvacultură, care identifică trei obiective strategice pentru o, uh, care trebuie urmărite de către autoritățile publice. În primul rând, promovarea competitivității sectorului acvaculturii, în al doilea rând, menținerea durabilității sale și, în al treilea rând, îmbunătățirea guvernării sale. În această comunicare, Comisia identifică o serie de măsuri care trebuie adoptate de către autoritățile publice la toate nivelurile, național, regional și european, pentru a face față în, uh, ă, provocărilor la care este supus acest sector, pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a acvaculturii europene, inclusiv uh, protecția crustaceelor, Uh, Uniunea Europeană are o legislație cuprinzătoare în ce privește protecția animalelor. Suntem foarte activi la nivel uh, internațional pentru a impune norme privind protecția animalelor și uh, uh, siguranța alimentelor, inclusiv a moluștelor și a crustaceelor, care sunt o precondiție pentru relațiile noastre comerciale. Uniunea Europeană are norme de laborator foarte stricte în ce privește moluștele, crustaceele. Laboratoarele uh, primesc uh, fonduri la nivelul statelor membre pentru a asigura coordonarea și pentru a duce sprijin uh, științific, științific Comisiei. Comisia, de asemenea, împreună cu statele membre, monitorizează ratele foarte mari de uh, mortalitate la stridii observate în ultimii ani și monitorizează și uh, virusii asociație cu aceste rate ridicate de mortalitate. Iar în ceea ce privește strategia privind acvacultura Uniunii Europene, Comisia ar dori să reamintească dezbaterea care a avut loc la plenara Parlamentului din iunie 2010 care se bazează pe raportul uh, pregătit de către Guido Milana. Comisia apreciază sprijinul Parlamentului pentru o acvacultură sustenabilă și dorința de a uh, face ca această abordare să fie mai uh, bine orientată. De asemenea, uh, acvacultura ar trebui sprijinită și de către politica, prin politica comună de pescuit și acest aspect ar trebui să fie acoperit de către reforma acestei politici. Comisia e convinsă că acest sector trebuie ajutat să se organizeze mai eficient, mai ales am dorit să consolidăm organizațiile de producători și uh, între diversele branșe. Am dorit de asemenea să asigurăm o valoare ridicată mai mare pentru produse prin uh, comercializare și etichetare. Mulțumesc. Domnul Kelly are cuvântul. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru răspunsul dumneavoastră exhaustiv, aș dori să mai adaug ceva. Într-o anchetă recentă din Irlanda, s-a constatat că o mare parte din peștele importat era uh, greșit etichetat. Unii credeau că mănâncă macrou, ori mâncau cod. Aș dori să vă rog să fiți conștientă de acest lucru și aș dori să vă întreb ce se poate face pe termen scurt, pe lângă, sigur, dezvoltarea acvaculturii, un aspect foarte important și vă mulțumesc pentru răspuns. Uh, domnul Gallagher dorește și el să pună o întrebare. Domnule președinte, mă bucur să constat din răspunsul doamnei comisar Damanachi că acvacultura va juca un rol foarte important în noua politică comună de pescuit. Aș dori să îi spun doamnei comisar că există oportunități imense de generare de locuri de muncă și pentru dezvoltarea acvaculturii, mai ales în zonele în care uh, rata de șomaj este foarte ridicată. Consider că Comisia poate juca un rol foarte important. Cred că Comisia poate prelua inițiativa pentru a comunica uh, Uh, punctele de vedere ale comisarilor statelor membre și pentru a face sugestii statelor membre. Sigur că putem ajunge la un compromis în ce privește calitatea alimentelor, însă ar trebui să rugăm statele membre să se asigure că un organism din fiecare stat membru va aborda agricultura și nu să avem uh, această abordare transversală prin agenții și departamente. Mulțumesc, doamnă comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, sunt de acord cu domnul uh, Gallagher. Într-adevăr, uh, oportunitățile sunt imense pentru acvacultură și sigur că putem crea multe locuri de muncă. Și de aceea, într-adevăr, noi planificăm să avem acest capitol separat în reforma politicii comune de pescuit în legătură cu acvacultură și aș dori să mai menționez că dorim să avem o linie specială de finanțare pentru acvacultură și cred că am spus tot. Aș dori să mai spun uh, domnului Kelly că, într-adevăr, suntem conștienți de aceste probleme, sunt de acord cu el, într-adevăr, trebuie să îmbunătățim trasabilitatea produselor noastre și de aceea avem și un capitol etichetare în cadrul uh, reformei uh, privind politica comună de pescuit și aș dori să vă asigur că Comisia depune eforturi pentru a asigura un nivel egal, egal pentru toată lumea, în întreaga lume, între pescarii noștri dar și companiile care produc uh, produsele pe care noi trebuie să le importăm după aceea. Mulțumesc! Ajungem acum la întrebarea numărul, cu numărul 41 al domnului Tsukalas. Utilizarea resurselor Fondului European pentru pescuit. Doamnă comisar, aveți cuvântul. I would like to... Aș vrea să-i mulțumesc domnului Tsukalas pentru întrebarea dumnealui deoarece este vorba despre o temă foarte importantă în ochii noștri. Vreau să spun aici în mod clar și deschis că implementarea Fondului European de Pescuit încă nu a ajuns la o viteză de croazieră. Nu suntem deloc mulțumiți. Raportul interimar trimis de statele membre către Comisie arată că uh, 35% din resursele disponibile au fost alocate Însă, din rapoartele anuale primite tot de la statele membre, se vede că până la sfârșitul anului 2009, 18,2% din uh, întregile alocări financiare au fost folosite pentru a uh, duce la bun sfârșit mai multe proiecte. Să spunem că este o cifră încurajatoare. S-au acordat subvenții, bonusuri și au fost folosite mai multe axe. Numai axa numărul 4, dezvoltarea durabilă în pescuit, uh, a rămas în urmă, din cauza că e nevoie de parteneriate uh, public-privat în, uh, pentru a implementa această axă. Credem că se datorează această folosire nesatisfăcătoare a Fondului European de Pescuit se poate explica prin faptul că uh, a fost adoptat foarte târziu uh, planul de acțiune la nivel european, planurile de acțiune la nivel național și abia din anul 2008 încolo uh, au început punerile în aplicare efective. Apoi, nu trebuie să uităm și impactul crizei economice și financiare asupra sectorului de pescuit și poate că trebuie să ne gândim cum putem să uh, folosim acest fond european de pescuit mai bine, pentru că se poate pune întrebarea dacă el a fost uh, utilizat în mod eficient sau nu. Vom avea mai multe informații până în anul 2011, când trebuie să facem uh, evaluarea la jumătatea de parcurs. Statele membre au sume foarte diferite în cadrul acestui fond pe care pot să le cheltuiască și apoi accesarea fondurilor se face de asemenea uh, foarte diferit de la un stat la altul pentru axa 1, măsuri pentru adaptarea flotei, uh, aici banii sunt ușor de absorbit, pentru celelalte axe nu e la fel de ușor. În luna septembrie anului trecut, uh, președinția belgeană a organizat o conferință pentru a se vedea cum poate fi îmbunătățită capacitatea de absorție a fondurilor din uh, Fondul European de Pescuit. Și s-a hotărât că e nevoie de măsuri mai bune de inginerie uh, financiară. Implementarea programului de cooperare grec pe perioada 2007-2013 este întârziată. Îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru, dar am înregistrat întârzieri. Plățile efective au fost de numai 5 uh, milioane 400 de mii de euro, ceea ce reprezintă 2% din uh, uh, suma totală. 2% este un procent infim. Cum putem să explicăm acest lucru, mai ales probleme în ce privește sistemul de management și controlul acestuia și uh, uh, întârzieri cu programele de cooperare și criza financiară este vinovată, mai ales în ce privește măsurile din AXA 2. Comisia își pregătește acum raportul anual în ce privește uh, folosirea Fondului European pentru Pescuit pentru anul 2009, unde se vor găsi mai multe elemente de răspuns la întrebările adresate de domnii deputați. Mulțumesc, domnul Tsukalas și domnul Kelly vor să mai pună niște întrebări suplimentare. Aveți cuvântul, domnule Tsukalas. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Mi-ați dat un răspuns deosebit de complet și de detaliat. Vorbiți despre acele uh, uh, sectoare care sunt foarte uh, sărace, cu o situație economică gravă și despre capacitatea de absorpție redusă a banilor din acest fond. Profit de ocazie pentru a sublinia uh, faptul că există anumite prevederi care practic ar interzice uh, pescuirea anumitor specii în fiecare an. Dacă se va continua această tendință, înseamnă că mulți oameni își vor pierde locul de muncă. Oare nu am putea să extindem domeniul de aplicare a anumitor prevederi astfel încât să asigurăm un pescuit sustenabil. Acum, domnul Kelly. Mulțumesc încă o dată, doamnă comisar. Dumneavoastră vă întrebați care dintre statele membre pot să servească de model pentru cele mai bune practici. Eu mă întreb care este statul sau care sunt statele care pot să, folos- să servească de model negativ. Uh, deci, nu știu dacă ne puteți să spunem care sunt campionii și care uh, sunt uh, cei care au rămas cel mai în urmă. Președintele, dau cuvântul acum, domnule comisar, și este ultimul răspuns. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca să răspund mai întâi domnului Kelly, aș vrea să spun că, în general, țările care au sistemul cel mai bun pentru controlare și pentru aplicare au instrumente la dispoziție și atunci au o capacitate de absorpție mai mare. Așa se întâmplă de regulă. De asemenea, pot să spun că țările de pe malul Mării Mediterane au problemele cele mai mari. Și pentru a răspunde concret domnului Ciucalas. pot să spun că Grecia e o problemă aparte. Trebuie să ne asigurăm că putem să îi ajutăm pe toți pentru a-și mări capacitatea de absorpție. De aceea îmi doresc și este planul Comisiei să putem să depunem eforturi pentru a simplifica regulile de accesare a banilor și de aceea îmi doresc ca în cadrul reformei politicii comune de pescuit să existe o linie bugetară specifică astfel încât statele membre să poată să absorbă acești bani mai ușor. În ce privește domeniul de aplicare al regulamentului, pot să vă spun că am hotărât că acest regulament cu privire la Marea Mediterană trebuie neapărat aplicat. De pe 1 iunie el trebuie aplicat. Nu putem să dăm înapoi. Căci dacă vom, uh, ne dorim să amendăm acest regulament, va mai fi nevoie de 2 sau 3 ani, timp în care nu se va exercita niciun fel de control. Noi cooperăm deja cu autoritățile din Grecia, le-am dat explicații, dar le-am spus că trebuie să pune în aplicare acest regulament fără uh, niciun fel de întârziere. Știm că există uh, multe situații în care mediul înconjurător este amenințat și tocmai de aceea prevederile în acest sens trebuie aplicate uh, foarte repede. Avem posibilitatea să le uh, acordăm compensații financiare pentru eforturile pe care le vor face. Și încep, <clears throat> indiferent că e vorba despre navele de pescuit, despre cele care pescuiesc cu năvoade și așa mai departe, deci avem posibilitatea să le dăm compensații, vom folosi chiar și toate marjele pe care ne mai avem la dispoziție pentru ca ei să-și uh, îmbunătățească flota și mai ales uh, uh, gradul de selectivitate, de selecționare a speciilor pescuite. Vă mulțumim, doamnă comisar, spune Domnul președinte, întrebările care nu au primit un răspuns acum vor primi unul în scris. S-a încheiat sesiunea de uh, întrebări adresate comisiei și se suspendă sesiunea până la orele 21.